parlamentare a domnului Sikirski în contextul unor proceduri uh, pentru o încălcare a legislației rutiere conform regulii 911 din regulamentul de procedură. Această cer este transmisă Comisiei Juridice în calitate de Comisie de Fond. Am primit de la